noastră ședința întreruptă pe 12 februarie ca fiind reluată. Procesul verbal și textele adoptate ale ședinței din 12 februarie sunt disponibile.